omului de la ONU. Aș dori să amintesc anumite cazuri uh, despre care nu vorbim de multe ori. E vorba despre închisori, dar nu pentru teroriști. Aș vrea să amintesc condițiile inumane de detenție din Ruanda și din Libia, unde pedeapsa cu moartea este practicată încă și sunt închise persoane nevinovate. Aș dori să reamintesc um, problema lui Zaharavi, care încă nu a fost rezolvată și drepturile refugiaților uh, schimbărilor climatice nu trebuie uitate. Aceste persoane sunt uh, um, alungate din țările lor din cauza condițiilor climatice extreme. Nu trebuie să uităm aceste lucruri pentru că și ele sunt importante uh, pentru activitatea noastră. Mulțumesc! Domnul Lambsdorff are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La cea de-a 60-a aniversare a ONU în 2005 uh, s-au creat două nouă structuri, Peace Building Commission și Consiliul pentru Drepturile Omului. În timp ce Comisia pentru Menținerea și Crearea Păcii funcționează foarte bine și și-a îndeplinit uh, scopul, nu putem spune același lucru despre celălalt braț. Ceea ce s-a văzut și prin rezoluția aceasta, care de fapt cere o reformă care este mai mult decât necesară. Activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului, mai ales în ceea ce privește activitățile Israelului, au fost tematizate de, de, din ce în ce mai mult și mi-e teamă că aceasta, într-adevăr, arată, o arată și raportul Goldstone. Cred că această temă nu este singura care ar trebui tratată, însă. Așa cum au spus și alți colegi, candidatura Iranului ar trebui să fie una uh, considerabilă, una care să poate fi considerată. Eu vreau să știu ce înseamnă acest lucru. Aș vrea să știu dacă serviciile externe ale Uniunii au stabilit care este poziția Uniunii Europene față de candidatura acestui stat și dacă este așa, atunci ar trebui să vedem ce face Comisia pentru Drepturile Omului pentru a putea, într-adevăr, să vadă dacă există legitimitate pentru o astfel de candidatură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum domnul Van der Stöp. Un minut. Mulțumesc! Știm cu toții că Uniunea Europeană și uh, Consiliul pentru Drepturile Romului nu sunt decât o mare farsă. În conferința pentru Islam au uh, participat țări care se opun oricărei idei a drepturilor omului. Este scandalos. Ar trebui ca Parlamentul și Consiliul să ia în serios lucrurile acestea. Dacă vrem într-adevăr să susținem și să apărăm drepturile omului, atunci va trebui să respingem aceste rezoluții în mod constant. Sunt rezoluții care provin din țări ca Pakistan, Indonezia, Egipt, uh, care încalcă sistematic drepturile omului. Nu mai avem nevoie decât de a accepta o rezoluție din partea Coreei de Nord în condițiile acestea și încă o dată, raportul acesta nu trebuie să fie luat în serios de nimeni, iar Parlamentul acesta trebuie să se îndepărteze, să se delimiteze de el. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule președinte

Thank you very much. O Kellam, e lepta. Domnul Kellam are cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă comisar, stimați miniștri. Una dintre prioritățile Parlamentului este și să rezolve o situație foarte dramatică în care Consiliul Drepturilor Omului, într-adevăr, a ajuns la o politizare excesivă. De aceea este extrem de important ca delegația formată din membrii Uniunii Europene să insiste asupra stabilirii unor criterii foarte clare pentru devenirea de membru în uh, acest Consiliu pentru Drepturile Omului. Aceasta înseamnă că este nevoie de o cooperare foarte clară, cu proceduri clare și trebuie să se reziste la tentația de a, a face moțiuni care nu, aduc, nu duc la nicio acțiune, care au dus la la foarte multe rezoluție, rezoluții care doreau de fapt numai să împiedice criticile din partea unor uh, activiști în domeniul acesta. Aș vrea să stabilesc de, așadar două priorități parlamentare. În primul rând, în ciuda ceea ce s-a spus, situația, situația drepturilor omului în lume nu s-a îmbunătățit, ci din contră s-a înrăutățit. Aș dori să subliniez și faptul că, deși domnul Milinkevici nu este aici, Uniunea Europeană are acum uh, pârghile necesare pentru a face presiune pe regimul lui Lukashenko pentru a putea să respecte mai bine minoritățile poloneze și pentru a se angaja într-o cooperare cu Europa. În al doilea rând, aș dori să lansez un apel de susținere pentru susținerea celor 18 activiști în dreptul uh, omului, incluzând unul dintre ei care a obținut pre, uh, uh, premiul Saharov, domnul Kovaliov, pentru ca aceștia să poată să răspândească informații în limba Uh, rusă și pentru ca să nu se mai facă presiune asupra lor. Cred că este un lucru extrem de grav pentru valorile Uniunii Europene ca, pe de o parte, persoane ca Kovaliov, care se implică pentru drepturile omului, să uh, fie apărat și, pe de altă parte, să facem, uh, să cedăm presiunilor domnului Putin, care nu care dorește să impună limba rusă în sateliții foști ai Uniunii Sovietice. Mulțumesc foarte mult, domnule Chelam. Și acum

az eu az ensz emberi jogi tanácsának márciusi ülésén egyértelműen la ședința din martie a Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului s-a spus foarte clar că există încălcări ale drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare, dar că astfel de încălcări ale drepturilor omului apar și în țările dezvoltate. Adunarea Generală ONU, în declarația sa din 1992, din 18 decembrie 1992, prevede drepturile minorităților naționale, lingvistice, etnice, și acest lucru este valabil atât pentru țările în curs de dezvoltare, cât și pentru statele membre ale Uniunii Europene. În al doilea alineat se spune clar acolo că Minoritățile naționale au dreptul să-și folosească limba maternă atât în sectorul privat cât și în cel public, fără niciun fel de discriminare sau intervenție. Și acest lucru trebuie susținut în mai multe state ale, membri, ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu va fi credibilă decât dacă va găsi o soluție la această problemă și dacă va introduce Uh, măsuri pentru, uh, în mod exempl, măsuri exemplare pentru țările care încalcă drepturile omului. Mulțumesc! Domnul Papa Nicolau, în următorii doi ani va trebui să obținem uh, progrese considerabile în ceea ce privește rolul ONU. În cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului acest lucru este și mai important, pentru că peste 2 ani acesta va fi supus unei proceduri de evaluare, ceea ce va fi extrem de important pentru această instituție. Unii colegi însă nu par să considere că acesta este un lucru important. Rolul ONU trebuie totuși considerat atunci când facem o astfel de evaluare. Uniunea Europeană dorește să joace un rol important în protecția drepturilor omului și de aceea trebuie să participăm uh, și cu o singură voce la dialogul internațional. Ar trebui de asemenea să evităm să apărăm uh, separați și contradictorii și în al treilea rând cred că Parlamentul European trebuie și poate să fie mai prudent în această abordare, pentru că în procedura de verificare universală a situației drepturilor omului, trebuie să avem acțiuni concrete. Același lucru se aplică și pentru statele noastre membre. Mulțumesc, doamna Paniceveva, un minut. Domnule președinte, doamna Găgăa, domnule Garido, aș dori să vă atrag atenția asupra uh, articolului 13 în legătură cu candidatura, candidatura Iranului la Consiliul de Securitate al ONU, situația protecției și promovării drepturilor omului în această țară a fost evaluată de curând. Regimul din Iran a afirmat că în această țară se respectă drepturile omului. Având în vedere aceste afirmații, aș dori să prezint câteva elemente. În acest parlament, doamna Maria Maceavi ne vorbea despre arestările arbitra arbitrare și torturile um, la adresa femeilor iraniene și asupra celor care se opun regimului. regimului. Tabăra de la Raștraf a devenit uh, simbol al nerespectării drepturilor omului și mai mulți colegi au vorbit despre aceste încălcări în ianuarie. Nu putem accepta ca Iranul să devină membru a cel mai înalte instanțe a drepturilor omului. Ce mesaj s-ar transmite astfel țărilor în care se respecte cu adevărat drepturile omului? Deci trebuie să fim uniți, să dăm dovadă de continuitate și, cum a spus și doamna Ashton, candidatura Iranului în acest moment nici nu este de discutat. Mulțumesc, doamna Svensson. Mulțumesc, domnule președinte. Noi credem că punctele 6 și 25 trebuie să fie cât se poate de clare. Încălcările drepturilor omului într-o serie de țări sunt inacceptabile. Cred că Națiunile Unite au uh, permis de prea multă vreme să existe acorduri care nu țin seama de aceste încălcări ale drepturilor omului, ori eu cred că ar trebui să facem presiune asupra lor pentru a, nu, uh, pentru a pune capăt acestora. Nu e suficient să arătăm cu degetul. Trebuie să spunem ferm că nu putem accepta încălcările sistematice ale drepturilor diferitelor populații. De aceea este important ca întreaga Uniune Europeană să meargă pe calea pe care a ales-o, prin rezoluții specifice. Mulțumesc, domnul Brând, ultimul orator, un minut. Nu este domnul Mulțumesc, domnule președinte. Țările din Uniunea Europeană ar trebui să-și facă mai întâi curățenie la ele în grădine înainte să arate către ceilalți. Mulți membri în Uniunea Europeană au arestat persoane și le-au chinuit pentru și nu au respectat dreptul de exprimare. De asemenea, câteodată s-a considerat migrația ca fiind o infracțiune. Există, de exemplu, probleme în Belgia unde se interzic partide politice sau alte probleme în Germania similare. O astfel de interzicere s-a aplicat și în Marea Britanie, în care partidul meu a fost uh, interzis prin decizie de a curții uh, de justiție și uh, pe aceasta pe o perioadă nedeterminată. Aceste țări se numesc democratice, dar pe de altă parte ele trebuie să știe să respecte și libertatea de exprimare, libertatea de asociere și trebuie să respecte și libertatea alegerilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și în final, în finalul acestei discuții, are cuvântul domnul Lopez Garrido. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului European pentru intervențiile lor pe această temă atât de importantă, o temă care reprezintă o temelie a Uniunii Europene, după cum am spus-o în prima mea intervenție. E vorba de apărarea drepturilor omului. Considerăm că sprijinul dumneavoastră și participarea dumneavoastră la acest Consiliu al Drepturilor Omului um, al uh, Organizației Națiunilor Unite este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, care a apărut întod- întotdeauna crearea acestui Consiliu a Drepturilor Omului, care înlocuiește fosta Comisie pentru Drepturile Omului. Considerăm că e vorba de un instrument care poate să abordeze în mod adecvat problema drepturilor omului în întreaga lume. ceea ce înseamnă că se poate acționa, lua poziție, se pot adopta declarații la ONU, de, declarații care angajează toate statele membre ale ONU. Președinția Consiliului Uniunii Europene a intervenit în mod sistematic în discuțiile din diferitele sesiuni ale acestui, uh, ale acestui Consiliu al Drepturilor Omului în numele Uniunii Europene. și președinția Consiliului va continua să facă acest lucru, să intervină în numele Uniunii Europene. La Consiliul pentru Drepturile Omului, lucru absolut compatibil cu declarațiile și lorile de poziție ale statelor membre ale Uniunii și ale Comisiei Europene ca instituție, ca altă instituție a Uniunii Europene. Deci, suntem în favoarea existenței acestui Consiliu și considerăm că trebuie să folosim toate posibilitățile acestuia de a acționa. Uneori aceste acțiuni sunt eficiente, alteori nu. Uneori, în funcție de voturile din Consiliu, Uniunea Europeană și statele membre nu își ating toate obiectivele, dar există și exemple pozitive. De exemplu, Somalia, problema drepturilor omului din această regiune a lumii. Într-adevăr, există și alte obiective care nu au fost atinse, dar întotdeauna trebuie să subliniem mai ales succesele și nu eșecurile. Sí quisiera referirme al caso de Irán, porque ha habido reiteradas alusiones al tema. Acum aș dori să vorbesc despre Iran pentru că am vorbit mult despre candidatura Iranului. După cum știți, s-au făcut diferite declarații, trei numai anul acesta. alta, rep, altul reprezentant, doamna Catherine Ashton, din partea Uniunii Europene, a pronunțat trei declarații în legătură cu situația din Iran, în care condamnă și exprimă preocupările Uniunii Europene în legătură cu încălcările drepturilor omului sau execuțiile care au avut loc în Iran și în legătură cu această candidatură a Iranului trebuie să considerăm în primul rând că este vorba de o competență națională. Statele membre ale Consiliului pentru Drepturile Omului trebuie să se pronunțe, iar în ceea ce privește uh, situația drepturilor omului în Iran și încălcările acestor drepturi în Iran, precum și acceptarea sau respingerea candidaturii Iranului la Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie să fie foarte prudente pentru a nu obține efectul contrar a ceea ce dorim. Deci, Uniunea Europeană eh, eh, trebuie să respecte competențele naționale, încercând în același timp să coordoneze pe cât este posibil pozițiile diferitelor state Tocmai asta se face în momentul de față și, repet, trebuie să fim prudenți. Domnule președinte, consider că considerăm că Consiliul Drepturilor Omului este o instanță în care trebuie să apărăm poziția Uniunii Europene, este cea mai bună instanță pentru a face acest lucru și ne-am angajat întotdeauna pe această cale. Am încercat să evităm să se facă pași înapoi în ceea ce privește apărarea drepturilor omului drepturile omului, uh, sunt bătălii câștigate de umanitate, valori universale care trebuie să fie apărate dincolo de frontiere, de tradiții și de diversitatea din lume, pentru că reprezintă însăși esența speciei umane. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gheorgheva. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor uh, doamnelor și domnilor deputați pentru recomandările pe care ni le-au transmis. Ne vom asigura că le vom transmite și noi mai departe doamnei înalt uh, reprezentant. Câteva răspunsuri specifice la o serie de întrebări și comentarii legate de candidatura Iranului. Sunt foarte de acord cu poziția exprimată de președinția spaniolă. Nu pot decât să subliniez încă o dată că fiecare membru ales al Consiliului trebuie să dea dovadă în practică de angajamentele cele mai înalte pentru apărarea și promovarea drepturilor omului. În ce privește cazul acelei pierderi de vieți omenești în Cuba, domnul Orlando Zapata. Aș dori să exprim în numele Comisiei condoleanțele noastre familiei sale și condamnăm ferm închiderea celor 200 de disidenți politici în Cuba. Acest lucru, ca și alte gesturi de încălcare uh, a drepturilor omului sunt condamnabile. Trebuie ca Cuba să-și asume obligațiile internaționale conform dreptului internațional. Noi vom continua să discutăm despre această problemă a drepturilor omului cu autoritățile cubaneze în cadrul dialogului nostru cu Cuba și ne vom folosi de acest dialog uh, ca de un instrument de presiune pentru a promova drepturile omului în această țară. Trebuie ca Uniunea Europeană să vorbească pe o singură voce și asta în special în uh, domeniul drepturilor omului. Și Comisia insistă pe acest lucru. În ce privește uh, fâșia Gaza, cred că ar trebui să abordăm acest subiect la următoarea discuție pe marginea raportului Goldstone. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste propuneri de rezoluție la încheierea acestei dezbateri. Am închis dezbaterea. Este vorba de... Uh, am, am dorit să transmitem uh, uh domnului președinte multă uh, sănătate pentru că eu, eu sufăr de o răceală și dacă cineva poate să-mi aducă o aspirină, voi aș fi grozav de recunoscător. Acum aș dori să vă reamintesc declarația Consiliului și Comisiei privind punerea în aplicare a recomandărilor Goldstone privind Israelul și Palestina. În numele Consiliului dau cuvântul domnului López Garrido. Mulțumesc, domnule președinte.